jeweils vier Minuten. Ne? Ja. wir denen sagen, dass wir angefangen haben, dass wir, ja hier vier Minuten. Doamna președinte! Stimați colegi, stimați colegi, vă urez bună dimineața. Deschidem ședința. Ca prim punct pe ordinea de zi, avem o dezbatere comună privind instrumentele financiare. Este vorba despre mai multe rapoarte pe acest uh, uh subiect. Mai întâi recomandarea domnului Görens privind uh, instrumentele financiare pentru cooperare, apoi în a doua lectură raportul doamnei Lochpiller și Gal, instrumentele de finanțare pentru promovarea democrației drepturilor omului la scară mondială și apoi uh, o recomandare a domnului Gay Mitchell privind un instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare. Și în a doua lectură, domnul Scholz, stabilirea unui instrument de finanțare pentru cooperarea cu țările industrializate. Mai întâi uh, au, iau cuvântul raportorii. Domnul Gărânț este primul intervenient. Patru, patru minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Proiectul de regulament care instituie finanțare pentru statele ACP în domeniul măsurilor de acompaniere pentru sectorul bananului, a, bananelor a ajuns astăzi la a doua lectură. Vă amintesc că noi suntem pentru măsuri în favoarea statelor ACP exportatoare de banane, a căror situație uh, riscă să se deterioreze prin intrarea în vigoare a unui acord la OMC cu producătorii din Statele Unite și din America Latină, care pune capăt disputelor comerciale legate de taxele vamale pe banane. Drepturile de import în domeniul bananelor, conform acestui acord, vor scădea progresiv de la 116 euro pe tonă la 114 euro pe tonă până în 2000, 17. În schimb, bananele provenite din statele ACP vor continua să aibă un acces în sistem de franciză de drepturi, adică fără să se perceapă taxe în Uniunea Europeană. Situația va deveni mai puțin favorabilă pentru acestea după intrarea în vigoare a acordului comercial și de aceea ele negociază cu Uniunea Europeană măsurile de însoțire pentru sectorul bananelor. Comisia DEVE, la care eu sunt raportor, a reușit să adopte în primă lectură următoarele îmbunătățiri față de textul inițial. Printre altele, să se pună accentul pe eradicarea sărăciei și pe ameliorarea condițiilor de viață, ca acestea fiind obiectivele principale ale măsurilor preconizate. În al doilea rând, ca micii agricultori și micile întreprinderi să fie considerați principalii beneficiari ai acestor măsuri. În al treilea rând, ca regulamentul să uh, se ocupe primordial de chestiunile de mediu, de sănătate și de norme de lucru. În al patrulea rând, criterii transparente pentru repartizarea fondurilor și, în cele din urmă, un acord referitor la o evaluare provizorie la un an și jumătate după expirarea programului. Haideți să adăugăm la acest lucru faptul că Parlamentul și Consiliul au găsit un acord în legătură cu măsurile de acompaniere pentru sectorul bananelor pentru 2010 și 2011. Toate aceste progrese răspund la așteptările statelor ACP. Singurul dezacord se referă la chestiunea orizontală a punerii în aplicare a actelor delegate la instrumentele de cooperare și dezvoltare. Este uh, articolul 280 din Tratatul de la Lisabona, cel care ne dă dreptate în această revendicare. Parlamentul European dorește să aibă un cuvânt de spus în legătură cu deciziile strategice luate de Comisie în domeniul finanțării acțiunii externe. Până acum, Consiliul a refuzat să acorde Parlamentului rolul care îi se cuvine în funcționarea instrumentelor de finanțare. Să fie clar, și aș dori să insist aici, puternic, refuzăm să uh, fim gică contra. Parlamentul nostru și Comisia DEVE dovedesc acest lucru în acțiunile lor de zi cu zi. Așadar, îi invit pe colegii mei să mențină poziția adoptată în primă lectură și să voteze în masă pentru textul pe care tocmai vi l-am prezentat. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim pentru intervenție. Următoarea raportoare are acum cuvântul, doamna Lochbiller, de asemenea 4 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Garantarea drepturilor omului, promovarea structurilor democratice și lupta împotriva corupției reprezintă doleanțele centrale pe care le uh, cer cei ce ies acum în stradă în Egipt, în Tunisia și în alte state, în speranța de a trăi uh, într-o într țară pașnică. În Maghreb, persoanele își exercită dreptul pentru liberă exprimare, pentru participare democratică. Asta își doresc. Instrumentul nostru de finanțare pentru democrație și drepturile omului dorește să promoveze implementarea acestor drepturi. În țările mai sus numite, am putut să acționăm limitat din cauza faptului că relațiile de acolo sunt uh, uh axate pe faptul că cei care sunt de o părere diferită sunt trebuie să fie torturați și marginalizați. Ieri uh, am decis să utilizăm instrumentul de finanțare în așa fel încât să putem ac- acționa pe proiecte pe termen scurt, mediu și lung pentru ca transformarea democratică din Tunisia să fie sprijinită. Ar fi indicat dacă pe viitor am putea crea un model, un tipar din asemenea proiecte model pe care să-l utilizăm în alte state în care se ajunge la o transformare de asemenea amploare. Sper că comisia uh, care a fost trimisă în Tunisia să țină seama de aceste aspecte și să analizeze sistemul reformei justiției. Promovarea democrației și drepturilor omului este structurată în așa fel încât în diferite structuri sociale poate să-i sprijine pe aceia care iată, lucrează pentru îmbunătățirea situației oamenilor. Pot să fie guverne, pot să fie organizații pentru drepturile omului, dar pot să fie și persoane fizice, individuale. Sunt uh, persoane și foruri care au nevoie de sprijin așadar. Este o structură bună pentru că, iată, ne permite ca la nevoie să acționăm fără aprobarea guvernului în cauză. Nu mi se pare că intervenim, am interveni în uh, bucătăria internă, fiindcă natura drepturilor omului reprezintă uh, sau aduce cu sine posibilitatea de a te apăra împotriva guvernului, de a te apăra împotriva torturii, de a te apăra împotriva inegalităților. Sigur, trebuie să investim în proiecte individuale, dar trebuie să investim și uh, în verificarea Uh, respectării drepturilor omului. Până acum, acest instrument a fost uh, foarte nou și nu ar avea sens să facem o evaluare superficială a acestuia. Evaluarea trebuie să fie bine pregătită și bine implementată și trebuie să aibă drept obiectiv analizarea eficienței măsurilor luate, de asemenea trebuie să mijlocească o reorientare a obiectivelor și a, motive, a instrumentelor de lucru, metodelor de lucru. Există o relație complementară între toate aceste instrumente și discutăm aici inclusiv despre instrumentul de finanțare. Însă, în practică, constatăm că aceste, cu acest mic instrument de finanțare sunt finanțate proiecte care trebuie să fie, ar trebui să fie legate de un instrument geografic. Discutăm aici, de exemplu, despre dialogul între uh, cei care reprezintă drepturile omului. Și atunci, dacă discutăm despre reducerile bugetare ale acestui mic instrument, trebuie să analizăm foarte atent situația, fiindcă nu am vrea să investim uh, apoi banii în uh, proiecte care nu vizează scopul nostru. În ceea ce privește actele delegate, în foarte multe domenii politice, la fel ca și în mediu și transport, nu există dubii în ceea ce privește actele delegate, însă în politica externă lucrurile stau total diferit. După tratatul de la Lisabona a devenit foarte important ca noi, ca Parlament European, să avem drepturi de codecizie în ceea ce privește programele strategice pentru instrumentele de finanțare pe politica externă. Acest lucru este primordial. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Lochpiller. Doamna Gal are cuvântul. Patru minute. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Domnule comisar, stimați colegi, tot ceea ce tocmai a spus doamna Logbiller, coraportarea mea, este un lucru cu mare greutate, mai ales atunci când ne gândim că situația pe plan internațional este foarte tensionată. Să nu uităm ce se întâmplă în Tunisia și în Egipt. Tocmai aseară am dezbătut despre evenimentele recente din aceste țări. Și de aceea avem toate motivele să acordăm și mai multă atenție acestor instrumente de finanțare pentru dezvoltare și democrație. Trebuie să analizăm impactul pe plan local a folosirii acestor instrumente. Iată de ce Parlamentul își dorește să aibă drepturi totale de uh, uh urmărire, de monitorizare a folosirii acestor instrumente. Dorește ca totul să se facă în deplină transparență pentru că, încă o dată, este indispensabil, este crucial să putem să ajutăm uh, ONG-urile uh, locale și pe toți cei care se implică în îmbunătățirea vieții de zi cu zi din aceste țări. S-ar putea ca cerința noastră să apară ca o provocare, dar noi credem că trebuie să discutăm la nivel interinstituțional despre asemenea aspecte. Sunt instrumente de finanțare E păcat că aceste instrumente au devenit obiectul unei lupte între instituții, dar tratatul de la Lisabona ne dă dreptul, prin intermediul actelor delegate, să avem acest uh, cuvânt de zi, să avem acest drept de monitorizare. Noi vrem să ne folosim pe deplin prerogativele democratice se, vorbesc mult, se vorbește mult despre aceste acte delegate, dar ar fi primul exemplu uh, de la 1 decembrie, de când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, uh, a exercitării acestor noi prerogative democratice ale acestei instituții. Noi ne vom lupta tot timpul pentru ca drepturile noastre de control să fie recunoscute și respectate atunci când vorbim despre acest de instrument de finanțare pentru drepturile omului, credem că uh, uh, dezbaterea despre uh, prerogativele Parlamentului este cât se poate de pertinentă. Este un instrument pentru promovarea democrației, pentru apărarea drepturilor omului. Vrem să ne asigurăm că drepturile copiilor, ale femeilor sunt apărate, vrem să putem să avem mijloace să luptăm împotriva torturii, împotriva pedepsei cu moartea, împotriva pedepselor inumane, vrem să-i ajutăm pe apărătorii drepturilor omului și pe activiști și vrem să-i ajutăm pe toți cei care uh, sunt nevoiți să-și ducă viața în condiții imposibile. De aceea trebuie să putem să sprijinim direct și în mod substanțial uh, organizațiile uh, neguvernamentale de apărare a drepturilor omului, pentru că există țări în care aceste ONG-uri trebuie să trăiască într-un climat foarte dificil. Ne dorim de aceea să existe aceste programe, cadru strategice și să, se, să avem mereu în vedere aceste obiective atunci când vom finanța noi proiecte, când vom crea noi instrumente. Știți că când am discutat cu ultima ocazie despre uh, programul uh, de uh, finanțare pe următorii șapte ani, am deplâns faptul că nu ni se dădeau mijloacele necesare pentru a putea acționa în spiritul tratatului de la Lisabona și sper că și Consiliul și Comisia va recunoaște acest lucru cu ocazia viitoarei proceduri de conciliere. Urmează următorul raportor, domnul Scholz. Patru minute, aveți cuvântul. Doamnă președinte, domnule comisar, dragi colegi, instrumentul de finanțare pentru cooperarea cu țările industrializate este modificat. Discutăm acum, discutăm despre faptul că vrem să cheltuim 348 de, 84 de milioane pentru cooperarea în domeniul universitar, în domeniul uh, energiilor regenerabile, în domeniul simulării relațiilor bilaterale și altele. IMM-urile trebuie să fie în prim plan. Cu programul ICI Plus pot fi acum uh, finanțate și proiecte în țările în curs de dezvoltare, proiecte care nu țin neapărat de măsurile pentru ajutor de dezvoltare. Aici sunt incluse proiecte și măsuri precum uh, schimbul de experiențe în rândul studenților din Asia, Africa și America Latină. În uh, vremea noastră, iată, discutăm despre faptul că trebuie să cooperăm din ce în ce mai mult cu terțe state. Acum, cu revizuirea regulamentului, avem posibilitatea de a stipula noile provocări se spune foarte clar cine, pentru ce, în ce condiții va putea primi finanțare. Ce este nou, iarăși, cu acest instrument este faptul că, în ceea ce trebuie să fim atenți la faptul că țările partenere trebuie să respecte normele în vigoare în ceea ce privește condițiile de lucru, în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, pentru a declara luptă comună împotriva schimbărilor climatice. Este de asemenea foarte important statul de drept și demnitatea umană în câmpul muncii. Acestea trebuie garantate. Mai ales că intrăm acum în a doua lectură, deci trebuie să ținem cont de aceste lucruri și subliniez faptul că eu consider că este extrem de important că atunci când discutăm despre ajutor financiar să respectăm principiile europene. Nu trebuie să facem concesii când discutăm despre țările în curs de dezvoltare, trebuie să mizăm pe coerența politică, în special în ceea ce privește măsurile întreprinse de noi împreună. La plenar, în primă lectură, am decis cu majoritate faptul că ICI Plus nu trebuie să fie inclus uh, la instrumentele de ajutorare. Dragi colegi, acum, iată, discutăm despre acest instrument financiar uh, ca și despre celelalte. Cu ICI Plus am uh, ajuns la un compromis cu Consiliul și cu Comisia și am uh, votat la plenară toate compromisurile. Toate bune până în prezent. Cel puțin așa se pare. Însă acum se pune problema cum anume vom proceda cu separarea puterilor, așa cum este aceasta stipulată de către tratatul de la Lisabona pentru cele două organe legislative europene, mai ales în ceea ce este politica comercială. Se discută despre democrație uh, în actele delegate. Parlamentul European, Comisia și Consiliul au perspective diferite pe care și le mențin. Despre ce este vorba concret? Dorim să noi dorim să ne îndeplinim sarcina asumată față de alegătorii noștri. Dorim să verificăm dacă planificarea uh, strategică anuală da, de către Comisie, uh, iată, este în concordanță cu principiile noastre și ale alegătorilor noștri. Fiindcă adesea, iată, lucrurile sunt uh, fals interpretate din tratatul de la Lisabona, noi suntem colegiuitor și solicităm un drept de veto. Toate, toate instrumentele de finanțare uh, sunt clar definite și noi suntem de acord că vom lupta pentru acest drept, drept democratic. Domnule comisar, dragi colegi, comportamentul de până acum arată foarte clar că nu s-au recunoscut toate prerogativele la nivelul celor trei instituții. Și tocmai de aceea noi milităm astăzi pentru dreptul nostru de control, fiindcă Comisia pe viitor va trebui să se orienteze în acțiunile sale uh, față de colegiuitori și nu față de propriile interese și doleanțe. Mulțumim, domnule Scholz. Dat fiindcă domnul Mitchell nu este deocamdată în încăpere, trecem mai departe. Dăm cuvântul domnului comisar de Hucht. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați deputați. Eu am venit aici ca să-l înlocuiesc pe Andris Pibalks, care avea un angajament prestabilit, din păcate, acum când se dezbate în a doua lectură în legătură cu instrumentele financiare. În primul rând vreau să mulțumesc raportorilor, doamnei Gal, doamnei Lochwiller, domnului Mitchell, domnului Scholz și domnului Charles Goerens. Am avut o cooperare foarte bună pe aceste dosare și, în afară de actele delegate, suntem de acord în legătură cu fondul instrumentelor vizate. Chestiunile rămase nerezolvate sunt provocate de relația interinstituțională în mediul impus de noul tratat. Ne aflăm acum la o răscruce politică și instituțională care este destul de greu de înțeles pentru cetățeni, implementarea actelor de bază fiind o chestiune internă a Uniunii Europene. Eu nu sunt responsabil de toate aceste instrumente, însă ele susțin multe obiective ale Uniunii Europene, inclusiv comerțul, și multe sunt foarte relevante în domeniul relațiilor externe. De la ultima dezbatere a dumneavoastră din octombrie, Anul trecut s-a încheiat fără să se ajungă la un, uh, artic, la un acord în primă lectură. Ne așteptăm să se aplice articolul 290 din tratat privind aplicarea actelor delegate în legătură cu documentele strategice și programele multianuale. Însă, în poziția din prima lectură, Consiliul a respins amendamentele legate de actele delegate. E important să ajungem repede la un acord, mai ales în domeniul ICI Plus și a măsurilor de însoțire pentru sectorul bananelor. Comisia altfel nu va putea debloca bugetul relevant, mai ales în legătură cu ICI Plus. Toată lumea este de acord că acest instrument este uh, conceput ca să permită noi evoluții în, în țările în curs de dezvoltare, iar partenerii strategici nu vor sta să aștepte să fim noi gata pe plan administrativ alții concurează pentru a umple lacunele lăsate de noi, fie că e vorba de uh, domeniul energiei, de susținerea mediului de afaceri și așa mai departe. În legătură cu măsurile de acompaniere pentru sectorul bananelor, nu pot decât să subliniez pe bună dreptate, sper, că acestea sunt strâns legate de acordul de la Geneva care a pus capăt celei mai îndelungate dispute de la OMC de până acum, care a durat aproape 20 de ani. Măsurile de acompaniere sunt menite să susțină 10 state ACP exportatoare de banane pentru a le ajuta să se adapteze la marja preferențială ca rezultat al acordului de la Geneva. Și este deci de o importanță extremă pentru a ocroti credibilitatea Uniunii Europene pe plan internațional să onorăm aceste acorduri. Și în acest caz suntem datori să o facem mai ales față de statele producătoare de banane. Dacă ne uităm la imaginea de ansamblu a comerțului alimentar mondial la ora actuală și la dificultățile prin care trec anumite state ce depind de veniturile de la export, vedem că avem motive în plus în acest sens. Este o situație urgentă. Eu înțeleg că Parlamentul este preocupat să fie implicat în documentele strategice și în programarea multianuală, Comisia a făcut propuneri pentru a consolida controlul parlamentar și a oferit soluții de compromis. Însă acestea nu au reușit să fie susținute nici la Parlament, nici la Consiliu. Astăzi reiterăm angajamentul pe care l-a exprimat doamna comisar Ashton și pe care l-a exprimat și domnul Piebalgs în octombrie față de dumneavoastră. Sperăm ca la a doua lectură să se ajungă la un acord și să se îndeplinească aceste obiective. Întârzierii suplimentare sunt legate de probleme bugetare, politice și chiar socioeconomice și pot avea și consecințe pe toate aceste planuri. S-a schimbat sistemul de comitologie, Parlamentul European a primit noi competențe și Uniunea Europeană are un rol mai puternic și structuri noi pentru a pune în aplicare aceste politici în mod mai cuprinzător. Vă mulțumesc mult pentru atenție și aștept cu nerăbdare dezbaterea. Mulțumim, domnule comisar. Trecem mai departe, vorbitorii în numele grupurilor politice. Primul intervenient, în numele PPE, domnul Ponga, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamna președintă. Dragi colegi, Astăzi, Parlamentul European va trebui să se pronunțe pentru a doua oară în ce privește instrumentul de finanțare pentru dezvoltare și prevede introducerea de măsuri de acompaniere pentru principalele țări producătoare de banane din zona ACP, ceea ce înseamnă că tarifele uh, vamale vor fi scăzute potrivit acordului de la Geneva semnat în decembrie 2009 cu Statele Unite ale Americii și țările din America Latină. În acel moment, Uniunea Europeană a promis să acorde 190 de milioane de euro țărilor producătoare de banane ACP pentru a le ajuta să facă față concurenței. Eu sunt uh, de acord cu cei care au spus că atât în ceea ce privește forma, cât și în ce privește conținutul, uh, atât Consiliul cât și Comisia au divergențe de opinii cu Parlamentul. S-a refuzat să se țină cont de progresele din tratatul de la Lisabona în ce privește competențele Parlamentului și de aceea noi am hotărât să reacționăm. Vrem să trimitem un mesaj politic puternic către țările uh, ACP. Parlamentul va face tot ce poate pentru ca cei 190 de milioane de euro să fie deblocați cât mai repede cu putință. Vrem de asemenea să trimitem un mesaj Consiliului. Ne vom apăra prerogativele care sunt prevăzute de Tratatul de la Lisabona. Acum, Consiliul este cel care trebuie să uh, ia hotărârea. Consiliul și-a luat un angajament față de țările ACP și trebuie să-și respecte promisiunea, pentru că Parlamentul și-a asumat răspunderea care îi revenea. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Ponga! Aveți o întrebare, cartonașul albastru. Sunteți de acord? Dartmouth. De la domnul Dartmouth, vă rog. Puteți adresa întrebarea acum. Aș vrea să știu dacă vorbitorul lui a trecut prin cap că contribuabilii europeni și mai ales contribuabilii britanici ar prefera ca cele 190 de milioane de euro să fie blocate și să fie uh, in, înghețate pe termen nedefinit. V-a trecut prin cap așa ceva? Um Aveți 30 de secunde pentru a formula un răspuns. Vă rog, domnule Ponga. Mulțumesc pentru întrebare, domnule. Eu aș vrea doar să spun că există acorduri internaționale conform cărora Uniunea Europeană trebuie să se angajeze în aceste relații cu statele ACP și sunt acorduri pe care Uniunea Europeană trebuie să le favorizeze. Eu nu m-am gândit niciodată că aceste 190 de milioane ar putea să fie înghețate. Mulțumesc! Mulțumim! Continuăm cu vorbitorii numele grupurilor politice. Pentru grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților Europeni, domnul Tirolian, un minut. Euh, euh, Mulțumesc, doamna președinte. Poziția Mulțumesc, doamna președinte. Poziția exprimată unanim astăzi de către Parlamentul nostru demonstrează cât de importantă este competența aceasta de, um, chestiunea aceasta competențelor de executare. Însă, fiind vorba de măsurile de însoțire pentru sectorul balanelor, acest lucru ar putea să pună probleme față de partenerul nostru, ACP, țările ACP producătoare de banane. Bineînțeles, acestea vor obține din partea Comisiei compensații, însă fondurile încă nu sunt deblocate, deși acordul de la Geneva a prevăzut acest lucru. Deci mă adresez din nou astăzi Comisiei și doresc să spun domnului comisar că da, avem mai multe revendicări, Parlamentul nostru trebuie să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește strategia și orientarea generală a ajutorului pentru dezvoltarea Uniunii Europene. Nu vrem să cădem în uh, capcana întinsă de Consiliu și de Comisie. Noi ne ne dorim transparența. Transparența trebuie să fie în miezul acțiunilor noastre. Doar așa prevede tratatul și acesta este sensul istoriei. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Lamstor și doamna Brandt nu sunt în sală, de aceea are cuvântul acum în numele conservatorilor și reformiștilor, domnul Deva, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte! Este foarte amabil din partea dumneavoastră că, iată, mi-ați permis să intervin acum, mai repede. Această chestiune are și niște aspecte tehnice, dar și niște aspecte ce țin de sărăcia umană. Deci, în această dezbatere comună, aș dori în primul rând să mă adresez Consiliului. I-aș, i-aș spune că Parlamentul are rolul de a monitoriza, de a verifica și de a analiza cu deschidere, transparență și răspundere uh, modul în care cheltuim banii contribuabilor noștri. Asta la nivelul uh, ajutorului de dezvoltare internațională. Dacă Consiliul nu recunoaște acest lucru ca atare și dacă nu recunoaște faptul că actele delegate ar trebui să treacă prin procedura internă parlamentară pentru ca noi să avem dreptul de control, atunci ce naiba, doamnă iartă-mă, facem aici, doamnă președinte? Dacă nu putem să ne justificăm în fața alegătorilor și contribuabililor în legătură cu banii pe care aceștia ne-i dau nouă în bună credință pentru a îi cheltui la nivelul dezvoltării internaționale. În ceea ce privește chestiunea bananelor și măsurilor de acompaniere a acestora, avem o situație foarte specifică și contribuabilul pierde de ambele dăți. Avem uh, un acord de liber schimb care nu mai e în vigoare și acum trebuie să venim cu indemnizații și compensații pentru țările producătoare de banane. Vorbitorul este întrerupt. Mulțumim, însă ați epuizat termenul de intervenție, domnule Brandner, spune președinta. Continuăm cu lista vorbitorilor. Doamna Vergea nu este în sală, de aceea, în numele EFD, are cuvântul domnul Dartmouth. Un minut. Uh, Există o justificare credibilă pentru fiecare din cele patru instrumente financiare pe care le discută astăzi Parlamentul. Însă, luate la un loc, au obiectivul de a promova și de a împinge înainte politica externă a Comisiei Europene și agenda Comisiei de Politică Externă cu precizia și cu claritatea uh, obișnuită, domnul comisar a spus asta mai devreme. De acum știm cu toții cine va plăti pentru asta. Contribuabilii oprimați și uh, evident ca întotdeauna în mod dis disproporționat contribuabilii britanici. Costul exact al acestor instrumente de finanțare este, deși colegii mei au făcut ieri eforturi și, azi, și chiar și azi dimineață au făcut eforturi, este încă prea mare. Deci, încă o dată, Comisia se arată irresponsabilă și uh, cheltuitoare cu banii altora. De aceea nu vom susține niciuna dintre propuneri. Mulțumesc. Aveți un cartonaș albastru. Domnul Leichtfried dorește să vă adreseze o întrebare. O acceptați? Bine, domnule Lightfried, aveți 30 de secunde la dispoziție. Domnule Dartmouth, discursul noastră, din discursul noastră este, este în evidență un lucru. Mereu plasați în uh, centrul intervenției contribuabilul britanic. Mă interesează un lucru. Sunteți uh, strict reprezentantul unei mici grupe din Marea Britanie sau vă simțiți uh, un reprezentant al Uniunii Europene mai degrabă? 30 de secunde pentru răspuns. Uh, pot, pot să răspund, îmi permiteți? Eu am vorbit și de contribuabilii din Uniunea Europeană și de contribuabilii britanici în discursul meu. Însă am fost ales de oameni din Marea Britanie, nu de oameni din altă parte. Deci cred că răspunderea mea principală este să reprezint contribuabilii britanici. Însă eu sunt devotat și contribuabililor europeni care sunt uh, exploatat în toate țările, inclusiv în Austria, în țara dumneavoastră, și banii lor sunt irosiți în construirea acestor imperii vane și fragile. Mulțumesc. Dăm, ne întoarcem la vorbitorii în numele grupurilor politice. Doamna Brandner pentru Verzi și uh, Alianța Liberă Europeană. Două minute. Uh, Madam Chair, I would like to address... Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să evoc câteva aspecte. Mai întâi, chestiunea flexibilității în aceste instrumente de finanțare în instrumente de finanțare în cooperare externă. Cred că în ultimele săptămâni, în ultimele luni am văzut că există destul de multe evenimente care nu pot fi prevăzute, catastrofe naturale și așa mai departe. Uh, în același timp vedem că există un singur instrument. E vorba de instrumentul de stabilitate, care este flexibil și care uh, uneori este folosit pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost inițial schițat. Și cred că suntem cu toții de acord asupra faptului că e nevoie de mai multă flexibilitate în aceste instrumente de politică externă. Însă cred că trebuie să întărim în același timp și supravegherea democratică a modului în care se utilizează aceste instrumente. Deci e nevoie de un semnant clar în această direcție pentru modul în care vor funcționa uh, instrumentele de finanțare pe viitor. Și nu putem să facem acest lucru dacă nu se întărește controlul democratic. În al doilea rând, trebuie să vedem cum ne vom desfășura munca noastră în, pe viitor în aceste țări. Ieri s-a făcut legătura între dezvoltare și conflict conflicte, pentru că știm că anumite țări se confruntă cu conflicte, altele se confruntă cu sărăcia. Deci, aceste instrumente putem spune că în parte nu sunt adaptate. Avem, bineînțeles, delegații și reprezentanți ale Uniunii Europene care se află pe teren, dar care nu conlucrează întotdeauna și care nu cunosc foarte bine, poate, aceste instrumente de finanțare. De aceea ar fi bine să vedem cum anume putem face acest lucru cu toți împreună. Și ultimul punct, foarte pe scurt, Evenimentele ne-au demonstrat cât de importantă este promovarea drepturilor omului a democrației și cred că trebuie să fim mai îndrăzneți în acest sens pe viitor în momentul în care vom revizui toate aceste structuri. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Brandner. Acum, în numele neafiliaților, domnul Griffin uh, a fost în încăpere la un moment dat, acum nu-l mai zăresc. Trecem atunci mai departe cu ceilalți vorbitori. Are cuvântul mai întâi domnul Elmar Brock pentru un minut și jumătate. Doamnă președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor, ar trebui să specificăm foarte clar că trebuie să facem o distinție între sarcinile legislative și sarcinile executive. Obiectivul Parlamentului este să se ocupe de chestiuni ce țin de gestionare sau de implementare executivă a proiectelor. Însă, legislația nu poate să însemne emiterea unui document și imposibilitatea de a acționa în consecință, timp de ani de zile. Trebuie așadar să discutăm despre actele delegate, fiindcă în baza acestora trebuie să avem posibilitatea să reluăm anumite decizii și să reanalizăm proiectul în momentul în care implementarea nu corespunde spiritului legiuitorului. Deci, indiferent despre ce vorbim acum, delegated acts sau nu, acte delegate, trebuie să intervenim pentru a veni cu o soluție practică, pragmatică, fiindcă ar trebui ca mâna executivă să acționeze altfel. Parlamentul timp de ani de zile a solicitat instrumentul de promovare a democrației și a drepturilor omului cu posibilitatea de a merge direct acolo unde trebuie și de a sprijini societatea civilă dincolo de guvern și dincolo de regimurile totalitare. Și vedem acum că Comisia și SAE nu au folosit acest instrument deloc în acest spirit. Și tocmai de aceea avem acum această situație în Africa de Nord. Este un eșec politic este o neimplementare a dorinței legiuitorului și vom lupta în continuare pentru drepturile noastre. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Gomes. Un minut, vă rog. Mubarak pra rua já. Continuă a gritar os resistentes na praça. Mubarak, a venit vremea să pleci. Cetățenii strigă pe străzile din Cairo. Demonstrațiile din Egipt, Tunisia, și din alte țări reprezintă manifestații împotriva zeci de ani de corupție și arată că drepturile și aspirațiile omului sunt universale. Și în numele stabilității nu se mai dorește să fie susținute dictaturi. Trebuie să ne asigurăm că nu îi mai susținem pe cei care sufocă drepturile omului și să cerem democrație, alegeri libere și stat de drept. De aceea, aceste instrumente de finanțare, de finanțare trebuie să fie mai flexibile ca să putem răspunde la situații de urgență și să folosim și criterii geografice. Avem nevoie de control parlamentar adecvat, de aceea Parlamentul European ține atât de mult la procedura actelor delegate. Mulțumesc. Un minut, domnul Migalski. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca, panie komisarzu, szanowni państwo, ma rację. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, doamna Gomes are dreptate, doamna Lockbiller are dreptate. Uh, e adevărat că evenimentele din Egipt sau din Tunisia ar fi trebuit să fie susținute de către noi și ar fi trebuit să ne atragă atenția. Într-adevăr, instrumentele pe care le dezbatem astăzi ne oferă această posibilitate, mai ales instrumentele de finanțare pentru democrație și pentru drepturile omului. Și sunt convins că acest lucru trebuie să fie uh, subliniat, pentru că există drepturi universale, spre exemplu, dreptul de a trăi într-o democrație, dreptul de a trăi într-o țară uh, care acceptă și respectă drepturile omului ca fiind ceva uh, firesc. Ceea ce este important este că cel de-al doilea instrument ne permite să acordăm asistență dincolo de acceptul sau neacceptul autorităților din țara respectivă. Asta, asta ce înseamnă? Ucraina, spre exemplu, are nevoie de asistența noastră. Alte țări din uh, parteneriatul estic au nevoie de uh, asistența noastră. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Tavares are cuvântul un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Discutăm despre o serie de pachete privind instrumentele financiare. Avem raportul lui Charles Gerens, în ceea ce privește cooperarea pentru instrumentele de dezvoltare. Avem uh, domnul, raportul domnului Scholz și altele, propunând măsuri specifice care să ajute viața a milioane de oameni. Despre asta ar trebui să fie vorba în actele normative. Însă Consiliul nu dorește să dea curs decizie care ar trebui să fie regulă în ceea ce privește aceste instrumente. Ar trebui să cadă sub incidența codeciziei. Însă, Consiliul, printr-o lectură incorrectă a tratatului de la Lisabona și prin dorința de a nu se asocia cu Parlamentul, refuză să implementeze articolul 290 din tratatul de la Lisabona privind actele delegate. Acest lucru afectează milioane de oameni. Vedem că deja avem probleme în asistența refugiaților, în uh, intervenirea la nivelul taberelor de refugiați și așa mai departe. Consiliul trebuie să renunțe la uh, acest capriciu și să înceapă să utilizeze actele delegate ca atare. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Stoianov, pentru un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Bineînțeles, că voi susține propunerile făcute de către Parlament. Parlamentul trebuie să-și poată să-și exercite competențele care au fost, fost oferite de către Tratatul de Lisabona. Însă, în același timp, noi trebuie să extindem capacitatea noastră de control, atât în ceea ce privește actele delegate pe care le discutăm acum, dar, în același timp, trebuie să avem și un control a posteriori, pentru că există miliarde de euro care sunt utilizate în cadrul unor programe care, de multe ori, uh, ajung într-un final în buzunarele dictatorilor. Ori în propriile noastre țări, în Uniunea Europeană, avem milioane de oameni săraci care ar avea nevoie de ajutor și putem spune că utilizăm fondurile Uniunii Europene pentru a permite dictatorilor să aibă o viață uh, plină de lux. Deci ar trebui să ne uităm la uh, bârna din ochiul nostru și nu la paiul din ochiul vecinului și să fim mai riguroși. Mulțumesc! Mulțumesc! Barbara Matera are cuvântul un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi! Suntem într-o poziție în care trebuie să ne apărăm, atât în interiorul cât și în afara Uniunii Europene. Consolidarea drepturilor omului, libertățile fundamentale, prevăzute, stipulate în declarația din 1948 a drepturilor fundamentale, precum și în Carta Drepturilor Fundamentale și în alte carte regionale, reprezintă parte din politica, uh, uh, politica socială și politica externă a Uniunii Europene. În 2006 s-a stabilit un instrument pentru promovarea democrației și a drepturilor omului peste tot în lume, pentru a fi utilizat peste tot în lume. Acesta ar trebui să fie eficient, fezabil și uh, transparent. Iată că Uniunea Europeană poate contribui în, uh, prin acțiunile sale externe pentru promovarea civilizației acțiunea externă a Uniunii Europene ar trebui să, aibă, să fie bine conturată și să fie eficientizată, asumată cu răspundere și controlată de cel mai reprezentativ organ și anume Parlamentul European. Sunt așadar de acord cu argumentele colegilor mei și amendamentele acestora care, iată, se aliniază evoluției constante a Europei. Mulțumesc, spune președinta. Doamnă Matera, Există un cartonaș albastru din partea domnului Migalski. Acceptați această întrebare? Domnule Migalski, aveți 30 de secunde. Doamnă președinte, vreau să întreb pe doamna Matera dacă poate să ne spună dacă PPE-ul ar dori să susțină în mod special democrația și drepturile omului l-a răsărit de Uniunea Europeană în Ucraina, Belarus și în alte state în cadrul parteneriatului oriental. Absolutamente sì, il mio gruppo politico. Sigur că da. PPE-ul, grupul meu politic, își ia angajamentul zi de zi pentru respectarea drepturilor omului peste tot în lume. Unii colegi lucrează de mult mai mult timp decât mine aici în Parlamentul European și ei au susținut întotdeauna această politică a Parlamentului European. Insist asupra faptului că fac parte din PPE și PPE-ul este un partid pro-european convins de importanța Parlamentului nostru în lumea întreagă. Mulțumesc. Continuăm cu lista vorbitorilor. Domnul Howitt are cuvântul pentru un minut, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, nu pot decât să susțin cele spuse de colegii mei în ceea ce privește dreptul de control al Parlamentului asupra acestor instrumente, mai ales în ceea ce privește democrația și drepturile omului. Doresc să mulțumesc uh, Comisiei pentru cooperarea pe care am avut-o extrem de fructuoasă și trebuie să ne asigurăm că pe viitor această cooperare va continua. Bineînțeles, o critică a proiectelor va conduce la o îmbunătățire a calității acestora, în așa fel încât acestea să fie, aceste instrumente să fie uh, integrate în uh, proiecte, în așa fel încât ajutorul nostru extern să fie unul eficient. Și bineînțeles, anumite îngrijorări care au fost exprimate și uh, care au fost analizate de uh, serviciul juridic trebuie să fie luate în considerare pe viitor. În final, uitându-ne la ceea ce se întâmplă în Egipt și în această regiune a lumii, trebuie să ne dăm seama că vom avea solicitări sporite de finanțare pe viitor și deci insistăm asupra uh, faptului că e nevoie de fonduri suplimentare pentru aceste instrumente și s-ar putea să avem nevoie de fonduri suplimentare în momentul în care vom negocia perspectivele financiare, nu trebuie să uităm acest aspect, pentru că aceste regulamente sunt uh, necesare astăzi mai mult decât niciodată. Mulțumesc. Există un cartonaș albastru din partea domnului Deva. acceptați Please, Mr. Deva, you have 30 seconds. Intervenție fără microfon. Uh, uh, Mulțumesc, președinte. Eu am foarte mult respect pentru domnul Howitt și pentru modul în care cunoaște el munca noastră referitoare la drepturile omului peste tot în lume. Întrebarea mea este următoarea. Cum anume putem noi să știm care sunt cele mai bune criterii de echitate, de uh, dreptate. Bineînțeles, noi avem o, uh, o tradiție în domeniul democratic, dar cum ne putem aștepta ca alte societăți, alte religii, alte popoare să înțeleagă exact despre ce vorbim noi? Uh, și asta fără să uh, apărăm a fi aroganți, să încercăm să ne impunem standardele noastre față de ceilalți. Mulțumesc, doamna președinte. Aveți 30 de secunde, domnule Hauici, pentru a răspunde. 30 de secunde pentru astfel de întrebare? Iată că e o adevărată provocare. Uh, Trorec să spun în Parlamentul nostru, pentru că toată lumea ar trebui să știe că libertatea de cult, libertatea de exprimare reprezintă o libertate fundamentală pentru toate popoarele, pentru toate țările, pentru toate religiile, pentru toată lumea. Vă mulțumim. Are cuvântul domnul Melzer. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Ajutorul de dezvoltare este uh, mereu utilizat, însă adesea fără rezultate concrete, deoarece nu se ține cont de problemele unui anumit stat. Deseori lipsește durabilitatea, lipsește coordonarea acțiunilor. Discutăm aici despre un instrument european pentru promovarea drepturilor omului. Nu știu dacă acesta va schimba încă, va schimba ceva. Am mari dubii. Asta pentru că acțiunea Uniunii Europene nu este coerentă. Dacă le-am oferit bani micilor fermieri africani și aceștia totodată uh, iată, sunt ruinați din cauza, din cauza produselor subvenționate, nu facem decât să aruncăm miliarde pe geam. De aceea ar trebui să ne schimbăm abordarea. Ajutorul uh, chinez cu care Beijingul își asigură noi piețe de exploatare face să avem o concurență puternică. De asemenea, este important ca banii pentru ajutorare trebuie să fie bine uh, direcționați către uh, sectorul refugiaților, mai ales în vederea returnării. Mulțumesc. Domnul Berman are cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Parlamentul European cere ceea ce cere orice parlament, adică să aibă control democratic față de executarea unei politici. Uniunea Europeană trebuie să fie un model și tratatul de la Lisabona ne-a permis progrese foarte mari în domeniul influenței Parlamentului European și al controlului pe care acesta îl poate exercita. Aici suntem confruntați cu încercarea Consiliului de a reduce controlul Parlamentului, dar nu trebuie să ne lăsăm, nu trebuie să facem microgestionare, trebuie să influențăm politica definită și implementată. E vorba de niște opțiuni strategice în alte țări, oamenii ies în stradă ca să-și exercite influența. Noi trebuie să-i susținem prin toate mijloacele și lupta pentru democrație presupune negocieri dure și aride. Fiecare cere cât mai mult control democratic pentru că acesta este dreptul tuturor cetățenilor în Tunisia, în Cairo și la Bruxelles. Griffin, un minut. Mulțumesc, președinte. O tânără femeie, um, astăzi dimineață, s-a întors acasă uh, pentru a-i duce pe cei doi copii dimineața la școală și nu își mai poate permite să facă acest lucru cu mașina. Uh, acum trebuie să facă cumpărături în supermarketurile cele mai ieftine și în această dimineață, ca în toate diminețile, și-a ales la micul dejun produsele cele mai ieftine și um, ori mănâncă ea aceste produse, ori le mănâncă copiii, nu pot toți deodată. Și vedeți că E vorba de, noi vorbim aici despre 1,1 uh, miliarde de euro din banii contribuabililor pe care îi uh, dirijăm către în afară. Însă nu trebuie să uităm că atât Comisia cât și statele membre au uh, îndatoriri față de uh, contribuabilii britanici.

În imediata noastră vecinătate vedem că dictatorii pleacă. Este foarte bine. Și chiar dacă în alții noștri reprezentanți la Uniunea Europeană nu sunt în măsură sau nu vor să îi sprijine pe cei care militează pentru democrație și o promovează, cel puțin este bine că noi, dacă nu uh, facem declarații, măcar acționăm. Este foarte important că facem acest lucru, fiindcă, iată, democrația, statul de drept, uh, de muncă, de muncă în demnitate, acestea sunt principii importante pentru toată lumea. Și aceste valori ne-au oferit nouă forța necesară. Este foarte clar că la final acest ajutor trebuie controlat democratic de către de către Parlament. Nu este cu putință ca altcineva să exercite această funcție. Parlamentul trebuie să își exercite drepturile democratice la codecizie și control. Mulțumesc, domnule Laiștri, spune președinta. Trecem la procedura Catch the Eye. Mai întâi, doamna Băsescu, un minut

pe care le primim în instrumente de finanțare pentru dezvoltarea țărilor în curs de dezvoltare, ajung prin diferite canale la companii ce dețin monopolul în uh, statele noastre. Consider că o parte primordială a instrumentelor de finanțare ar trebui, un rol primordial ar fi uh, acesta de a oferi ajutor aliniat la planurile de dezvoltare din țările în cauză. Mai mulți antevorbitori au spus că adesea ajungem să finanțăm dictaturi, regimuri care nu sunt democrate. Însă, când discutăm despre asistența pentru dezvoltare, asistența pentru națiunile cele mai sărace, trebuie să deschidem noi posibilități pentru dezvoltarea modernă a acestora. Mulțumesc, spune președinta. Revenim la lista vorbitorilor în numele Comisiei, domnul comisar de Hucht. Mulțumesc, doamnă președinte, estimați deputați. Am ascultat cu atenție numeroasele contribuții exprimate. Comisia speră să găsim o soluție pentru aceste instrumente de finanțare importante. Însă trebuie să fim capabili să implementăm instrumentele financiare din domeniul relațiilor externe. O implementare adecvată a acțiunilor externe nu trebuie să fie blocată de uh, divergențele dintre instituții. E greu să ne păstrăm credibilitatea față de uh, lumea externă. Dacă acționăm pe această bază și ne pierdem importanța ca negociatori în lume. Comisia speră să se ajungă la o soluție rapidă care să fie pe placul ambelor instituții. Dintre instrumentele actuale care sunt în vigoare încă 2 ani până în 2013, în cadrul acestora, documentele strategice se consideră a fi măsuri necesare pentru implementarea bugetului. Astfel de măsuri fac obiectul sistemului de comitologie. Documentele strategice reprezintă documente tehnice și, deci, nu sunt uh, potrivite pentru a lua forma de acte cu caracter juridic obligatoriu. Do- instrumentele actuale mai au doar 2 ani de funcționare și mai rămân puține documente care trebuie încă aplicate. Comisia consideră că modificarea acestui sistem acum ar presupune modificări importante ale acestor instrumente. Ar dura prea mult să fie implementate și s-ar uh, Uh, produce tulburări în funcționarea acțiunii externe a Uniunii Europene. Comisia a implicat deja Parlamentul în controlul democratic al documentelor strategice și este gata să uh, reimplementeze acest uh, control democratic al Parlamentului pentru noile instrumente. Însă nu știm încă cum vor arăta aceste instrumente pentru că acum fac obiectul unor consultări extinse cu părțile implicate conform articolului 290 din uh, Tratatul de la Lisabona. Trebuie ca uh, actele delegate să fie înlocuite de noile instrumente, însă nu uh, comisia este cea care trebuie să își dea ultimul cuvânt în acest sens. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar. Raportorii vor interveni încă o dată. Primul care intervine este domnul Gheorens pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să mulțumesc tuturor celor care s-au luat cuvântul pe această temă a instrumentelor financiare și mai ales pe marginea raportului meu. Cred că Elmar Brock a găsit cuvintele cele mai potrivite pentru a exprima dorința noastră. Nu vrem să împiedicăm buna derulare a lucrurilor, însă nici nu vrem să acordăm un cec în alb executivului european pentru a executa concret anumite acorduri de bază votate de Parlamentul European și asta fără niciun fel de control parlamentar. Între cele două uh, căi există o cale de mijloc și anume să urmărim îndeaproape modul în care sunt executate aceste acte de natură strategică. De fapt, asta cerem. Câteva cuvinte acum în, uh, referitor la cei care au exprimat critici. Uh, Uh, și îndoieli în ceea ce privește politica uh, de uh, asistență pentru dezvoltare. Ei s-au referit întotdeauna la contribuabil pentru a justifica lipsa de sprijin față de politica pentru dezvoltare. Din punctul meu de vedere, contribuabilul european finanțează un buget. Un buget bazat pe principiul solidarității cu cei care sunt mai defavorizați. Și uh, Datorită contribuabililor, acest buget permite bună uh, buna derulare a lucrurilor în țările noastre. Bineînțeles, ar exista și o altă alternativă, să nu ținem seama de niciun fel de drept, drepturi fundamentale ale persoanei care, în principiu, nu dispune de mijloace pentru a le exercita aș uh, recomanda acestor colegi să consulte rapoartele programelor Națiunilor Unite în ceea ce privește dezvoltarea și să vadă că cei care investesc cel mai mult în cooperare și în solidaritate, solidaritate către exterior sunt cei care cheltuiesc cei mai mulți bani și în domeniul solidarității interne. Deci vedeți că nu există un antagonism între solidaritatea internă și solidaritatea externă. Iar cei care vor să uh, tragă concluzia că banii cheltuiți pentru solidaritatea către exterior, de fapt, sunt bani care sunt luați pe, uh, din solidaritatea internă, pot să vă spun că statisticile, statisticile din rapoartele Națiunilor Unite demonstrează contrariul. Mulțumesc și... Acum are cuvântul doamna Lochbiller pentru două minute. Mulțumesc, doamnă președintă. În ceea ce privește actele delegate, din dezbatere a reieșit uh, foarte clar de ce vrem actele delegate la Parlament. Nu vrem micromanagement, vrem însă să acționăm cu responsabilitate și în cunoștință de cauză cu acest instrument. La nevoie, dacă da, la nevoie va trebui să corectăm anumite erori, anumite greșeli. Și dacă este să ne referim la poziția externă a Parlamentului European, discutăm despre modul în care am putea coopera cu organizațiile pentru respectarea drepturilor omului. Dacă nu vom ajunge la un acord, pe viitor anumite proiecte nu vor fi implementate și sper să nu se ajungă acolo. În această situație ar trebui să se dea curs poziției Parlamentului, fiindcă acest lucru este vizat acum. S-a criticat de asemenea faptul că se cheltuiesc prea mulți bani pentru eh, ajutorul de dezvoltare și de respectarea drepturilor omului și a democrației. Ba din potrivă, aș spune eu. Dacă analizăm acest instrument, atunci constatăm din capul locului că instrumentul acesta care există doar din 2004 a funcționat cu finanțare redusă și a generat rezultate extraordinare. Nu putem pur și simplu să facem astfel de afirmații. Trebuie să vedem care este rezultatul concret al proiectelor. Doar în anumite situații, în puține situații, au existat proiecte care nu au putut fi derulate în continuare ca follow-up. Dacă vrem să mizăm pe principiile Uniunii Europene, ca oamenii să trăiască în demnitate, fără teamă și în libertate, atunci acest instrument vine ca o bună completare la politica pe care o facem noi. Deci, nu sunt bani prea puțini, Ba din potrivă, după cum am spus, trebuie să existe un sprijin financiar mult mai clar. Mulțumesc! Doamna Lochbiller, doamna Gal are cuvântul două minute. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul și mulțumesc colegilor și domnului comisar pentru contribuțiile lor și pentru opiniile exprimate în cadrul dezbaterii. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru cuvintele de susținere față de poziția noastră. L-am ascultat pe domnul Brock și dorim să facem diferența aici între legislativ și executiv. Noi nu dorim ca cele două să se amestece, pentru că e destul de clar, fiecare raportor și toți deputații prezenți în sală au spus că trebuie să dăm Parlamentului șansa să uh, aibă un cuvânt de spus în faza de planificare, în Uh, crearea strategiei și abia atunci implementarea poate funcționa în mod adecvat. Trebuie să ne asigurăm că banii sunt cheltuiți acolo unde e cea mai mare nevoie de ei. Dar dacă vorbim despre cum sunt cheltuiți banii, ascultând cele spuse aici, aș dori să adaug că nu cred că vreun contribuabil ar pune la îndoială importanța acestui, acestor instrumente financiare de protecție a democrației și a drepturilor omului. Le putem ajuta să devină mai eficiente, le putem spori eficiența, dar cred că tocmai de acest instrument Um, sunt contribuabilii cei mai mândri și pe acestea le susțin. Noi la Parlament am primit noi prerogative odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și dacă Consiliul și Comisia ar da dovadă de deschidere, ne-am bucura pentru a găsi în sfârșit un compromis bun. Pentru că este interesul nostru comun ca aceste instrumente să funcționeze în mod adecvat și eficient și toate trei instituțiile au nevoie de așa ceva. Mulțumesc, președinta, mulțumesc. Domnul Mitchell are acum uh, cuvântul, o să intervină și pentru cele patru minute de la început. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze că nu am ajuns uh, de la bun început la această reuniune, din păcate am fost blocat în trafic. Un coleg uh, britanic s-a referit la situația aceasta în legătură cu democrația și drepturile omului. Dacă democrația ar funcționa în statele membre, atunci nu am avea copii care merg la școală și mănâncă doar pâine cu gem în pauză. Deci, aceste state membre trebuie să se asigure că acest lucru nu se întâmplă. Haideți însă să spunem clar despre ce este vorba aici. Nu este vorba despre democrație și, omuri, și drepturile omului. 22.000 de uh, copii mor în fiecare zi în lume. 22.000, repet. Vestea bună este că acest număr s-a redus la 34.000 de copii morți și s-a redus mulțumită democrației, mulțumită drepturilor omului și mulțumită instrumentelor financiare aprobate de Uniunea Europeană. Așa că haideți să nu îi comparăm pe aceștia cu copiii care se hrănesc cu pâine și gem la școlile din Europa. Aici este vorba despre implementarea actelor delegate. Avem, uh, avem fie implementare, fie doar acte delegate și vreau să, se, să știm exact când este una și când este cealaltă. Propun să menținem prima lectură a Parlamentului și să spunem că ne menținem amendamentele care nu au fost acceptate la Consiliu. Totul ține de natura crucială a relației interinstituționale în ceea ce privește acțiunea noastră externă. Amendamentele propuse de Parlament nu se referă la substanța ICD sau la substanța altor instrumente, ci se referă la implementarea practică a legii. Obiectivul este acela de a proteja prerogativele democratice ale Parlamentului, așa cum sunt acestea stipulate în Tratatul de la Lisabona. Ca și colegiuitor, trebuie să putem avea putere egală cu Consiliul de Control în ceea ce privește executarea deciziilor strategice privind ajutorul de dezvoltare. Cât, unde și cum. Așadar, în termeni practici, amendamentele vizează faptul că anumite decizii luate de Consiliu sunt uh, recunoscute ca acte delegate, așa cum definesc, definește articolul 290 aceste acte. Cele două ramuri ale legislativului au puterea de a emite proiecte și uh, se stipulează dreptul de veto. Drept de veto care, iată, poate fi implementat când vine vorba despre EU aid, ajutor european la comisie. Permiteți-mi însă să subliniez că nu discutăm despre proiecte individuale și proiecte individuale. Amendamentele se asigură de faptul că legiuitorul are control asupra chestiunilor ce țin de strategie și priorități primordiale. Toate amendamentele au fost deja incluse în uh, poziția din primă lectură adoptată la Parlament cu o majoritate amplă pe 24 octombrie 2010. Însă Consiliul a respins cu fermitate toate amendamentele noastre, toate stipulările în ceea ce privește actele delegate, însă fără a veni cu o soluție alternativă care să fie satisfăcătoare față de cerințele Parlamentului. Deplâng așadar faptul că a trecut aproape un an de la prima discuție a acestui dosar la Comisie și că negocierile interinstituționale nu au progresat. Vă asigur de faptul că noi ne-am străduit pe cât am putut să negociem cum trebuie Negocierile acestea au început în februarie 2010. De atunci am avut trei dialoguri, mai multe reuniuni la nivel tehnic, atât în ceea ce privește chestiuni de contencios pentru actele delegate, însă vedem că nu s-a ajuns la o soluție. Abia la finele anului trecut s-a venit cu o propunere de compromis din partea Comisiei. Parlamentul a reacționat prompt, cu o contrapropunere, însă în poziția Consiliului acest lucru nu a fost reflectat statele membre nu au fost uh, informate în, ceea ce se, uh, în, în legătură cu ceea ce se petrecea la Parlament. Regret acest lucru, fiindcă Consiliul nu este în măsură să facă acest lucru. Așadar, Parlamentul insistă asupra chestiunilor strategice și a programelor multianuale decise în cadrul ICD. Acestea întrunesc uh, condițiile pentru intrarea sub incidența procedurii de acte delegate. Criteriile menționate în articolul 290 sunt obligatorii dacă uh, sunt îndeplinite și în acest sens uh, Consiliul și Parlamentul trebuie să aibă drept de veto. Nu este niciun aranjament special, ci este stipulat în tratat. Este o obligație legală. Avem sprijinul conferinței președinților care a decis în două rânduri uh, pe acest subiect. Ultima dată a decis uh, această lună și anume Trebuie să se insiste pe procedura actelor delegate când vine vorba despre decizii ce se referă la prioritățile deja formulate și la așteptările în legătură cu finanțarea. Avem o linie și la comisii, cei de la INTA și de la FET, raportorii, uh, Uh, s-a ocupat de instrumentul pentru țările industrializate și pentru uh, instrumentul pentru democrație și drepturile omului. Și au aceeași poziție ca și mine. Toate amendamentele privind actele delegate din prima lectură ar trebui să fie reinstaurate. Avem o poziție în perfectă aliniere cu cea a conferinței președinților. Nu vom fi divizați și nu vom, avea, nu vom fi nici ignorați. O astfel de acțiune va veni și în interesul beneficiarilor instrumentelor financiare. Parlamentul ar putea să intervine mult mai eficient, având rolul de garant și de uh, evaluator. Reducerea și eradicarea sărăciei reprezintă obiectivul nostru suprem, fiindcă nu este nevoie ca și nu este permis ca 22.000 de copii să moară zilnic. De aceea trebuie să abordăm acest subiect ca atare. Mulțumesc, uh, domnule Mitchell, ați avut timp de vorbire mai mult uh, la final ca raportor, fiindcă ați ratat prima intervenție. Aveți un cartonaș albastru din partea domnului Deva. Acceptați provocarea? 30 de secunde pentru domnul Deva. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș dori să-l întreb pe estimatul meu coleg și prieten, domnul Mitchell, dacă este de acord cu mine că în anul 2005 Parlamentul a renunțat la 14 domenii de codecizie în uh, domeniul instrumentelor de finanțare și acum încercăm să ne luăm drepturile înapoi, pentru că nu doar că am pierdut dreptul de a evalua ce face Comisia. Am pierdut procesul de responsabilitate și de transparență și vreau, deci, asta vreau să-l întreb pe domnul Mitchell. Mulțumesc, domnule Mitchell, aveți 30 de secunde pentru răspuns. Sunt de acord cu domnul Deva că am renunțat la anumite drepturi eu am fost raportor pentru instrumentul de cooperare pentru dezvoltare și a durat doi ani și jumătate să cădem de acord asupra lui, pentru că nu voiam să renunțăm la niște drepturi centrale ale Parlamentului, însă spre sfârșit am ajuns la un compromis și la final a existat un acord interinstituțional între Parlament, Comisie și Consiliu, conform căruia prin Comisia de Dezvoltare din Parlament vom avea drepturi de control asupra ICD și am stabilit un grup care să se ocupe de asta. Acesta este spiritul acordului și cred că nu trebuie să fie uitat. Ultimul intervenient în această dezbatere, domnul Scholz, două minute. Doamnă președinte, mulțumesc. Domnule Hucht, aveți dreptate. Uh, este de neînțeles pentru cei din afară de ce nu ajungem la un compromis la Consiliu. Deplâng acest lucru, fiindcă, iată, nu transmitem deloc un mesaj pozitiv pentru a doua lectură și pentru finalizarea acesteia. Ar trebui să ne întrebăm de ce? De ce un principiu stipulat în tratat nu este recunoscut? De ce nu, este, de ce nu ne este recunoscut acest prerogativ? Domnul Broc a spus foarte corect despre ce este vorba. Vrem doar să avem un cuvânt de spus. Vă dau un exemplu. În planificarea multianuală pentru instrumentul ICI de la Comisie, nu se utilizează regulamentul uh, aferent, ci, o stra- uh, și, ci strategia pentru Global Europe. Însă, problemele comerciale nu sunt tratate ca atare fiindcă obiectivul planificării multianuale este acela de a reprezenta interesele economice ale Uniunii Europene. Însă, iată, se constată o, o dificultate a penetrării piețelor uh, pentru anumite produse europene, ceea ce înseamnă că acest instrument nu a fost planificat ca atare, banii contribuabilor nu au fost bine implementați și, în opinia noastră, aici ar trebui să devină un instrument uh, modern de cooperare și nu o armă împotriva competitorilor. Pentru noi, țările din sud-estul Asiei nu sunt uh, junior partners, așa cum sunt uh, denumiți de uh, comisie. Instrumentul acesta nu ar trebui să se concentreze pe accesul Uniunii Europene la rezervele de gaz de acolo. De asemenea, dacă privim către Maghreb, vedem că trebuie să ne gândim în termen de durabilitate pe termen lung. Acest instrument de finanțare asigură interschimbul dintre Uniunea Europeană și terțe state, pentru ca pe viitor să putem acționa durabil în interesul cetățenilor de pretutindeni. Mulțumim, domnule Scholz, pentru intervenție. Stimați colegi, am închis această dezbatere comună și votul va avea loc astăzi la ora 11.30.